adresată Comisiei privind centrele europene de afaceri în Asia și îi dau cuvântul celui care a formulat această întrebare, domnul Vital Moreira, pentru 5 minute. Doamnă președintă, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, am adresat această întrebare orală care a fost adoptată în comisia noastră, comisie pe care o conduc și ca atare vorbesc în numele comisiei ITRE. Și domnul Caspari, domnul Rinaldi, Zahradil și Robert Stardi au uh, semnat această întrebare orală. Întrebarea este cunoscută, deci nu o voi repeta, dar poate îmi dați voie să fac câteva considerații pe marginea ei. Este vorba despre așa numitele centre de informare europene care sunt deschise de către Uniunea Europeană în Asia. Este vorba despre stimularea investițiilor, o prioritate a Uniunii Europene. Sunt uh, fapte cât se poate de binevenite care pot să aibă un efect uh, pozitiv și asupra unor state care nu dispun de mijloace financiare substanțiale. Uniunea Europeană, deci, a creat aceste centre europene de informare în state terțe și uh, dorește să creeze o valoare adăugată pentru uh, măsurile de sprijinire a statelor membre. Este vorba și de a oferi servicii specializate, mai ales pentru IMM-urile din Uniunea Europeană. Există diverse centre de informare europene create în Asia, în diverse țări, în 2008 în India, 2010 în Thailanda și China și Uniunea Europeană s-a angajat să deschidă asemenea centre și în Filipine și în Malaysia. Deci ă, este, bineînțeles, ă, o decizie salutară pot să ă, susțin această inițiativă, dar trebuie să acționăm și coerent și ar trebui să avem o abordare mai bine structurată din partea Comisiei în ce privește aceste centre și dați-mi voie să citesc dintr-o rezoluție a Parlamentului de acum șase ani Aici era vorba despre o mai strânsă colaborare cu camerele de comerț și cu uh, asociațiile și instituțiile comerciale din state terțe în care urmează să se deschidă asemenea centre, să aibă loc un schimb de informații, inclusiv cu ambasadele statelor membre și cu toți cei care activează în domeniul comerțului exterior. Ci, închei citatul. Deci este vorba despre o platformă de coordonare la care să aibă acces și IMM-urile, pentru ca activitatea să poată fi mai bine coordonată. Și din 2012 am pus la dispoziție și bani în acest sens și vom continua uh, aceste demersuri. Despre ce este vorba? Uniunea Europeană are un interes foarte mare să stimuleze comerțul exterior uh, și uh, sigur că au trecut câțiva ani de când au fost înființate aceste centre de informare, urmează să fie deschise și altele și ar fi foarte interesant dacă Comisia Europeană ar putea să informeze Parlamentul European despre eficacitatea acestor structuri. Corespund aceste centre de informare așteptărilor pe care le-am avut când le-am înființat, toate lucrurile s-au derulat mulțumitor până acum. Ce putem face pentru ca aceste proceduri să poată fi îmbunătățite și ce propune Comisia pentru a îmbunătăți managementul acestor centre de informare, pentru a îmbunătăți serviciile, pentru ca aceste de informare să aibă o mai mare vizibilitate și pentru ca IMM-urile care nu dispun de mijloace financiare mari să fie informate despre existența acestor centre de informare europene, pentru că sunt aspecte foarte importante pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, dau cuvântul Comisiei. Madam President, uh, honorable members. Doamnă președinte, onorabil deputați, este o întrebare care are de fapt cinci elemente. Prima se referă la uh, bunele practici oferite de camerele bilaterale existente deja, pe care trebuie să le avem în vedere când uh, stabilim aceste centre europene de afaceri în uh, Asia. Și e vorba de asemenea de uh, coerență cu măsurile de sprijin existente pentru aceste centre europene de afaceri. Noile uh, centre de afaceri paneuropene din uh, China și Thailanda uh, apar în urma consultărilor cu statele membre prezente în teren. Prin urmare, s-a ținut seama de acest lucru. Acest lucru s-a întâmplat și după cartografierea tuturor uh, serviciilor existente în țările respective și um, s-au folosit, uh, toate aceste idei s-au folosit la crearea noilor centre de uh, afaceri. Prin urmare, vorbim și de sinergii cu alte măsuri de susținere a uh, afacerilor, cum ar fi helpdesk-urile, uh, um, Enterprise, rețeaua Enterprise Europe și așa mai departe. Deci e vorba de o cerință specială pentru crearea unor asemenea centre paneuropene, cum le spunem noi, pentru a crea sinergii cu toate măsurile de sprijin existente la fața locului. A doua parte a întrebării se referea la uh, relocarea resurselor și iată răspunsul meu. Uh, în uh, conformitate cu instrumentul pentru țările industrializate, ICI+, uh, există 76,5 uh, milioane de euro pentru prioritatea numărul 2, care să fie investiți în 8 tipuri de um, programe. În ceea ce privește acoperirea de după aceea, uh, cel puțin 20% ar trebui să fie contribuția mediului de afaceri european Desigur, acum există o nouă generație de programe pentru perioada 2014-2020, noul instrument de parteneriat pe baza uh, lecțiilor învățate din trecut, în sinergie cu celelalte instrumente disponibile ar trebui avut în vedere în mod special pentru susținerea uh, IMM-urilor, pentru că este evident că ele au resurse limitate pentru a-și susține prezența în țările îndepărtate. Cred că uh, partea referitoare la valoarea adăugată uh, a primit deja un răspuns. Uh, aceasta este, de fapt, um, temerea noastră în crearea acestor centre, uh, că ele să aibă neapărat și valoare adăugată. În plus, noi putem să oferim și așa numit uh, acces la oficialii de nivel înalt din acele țări, facilitând astfel relațiile, mai ales pentru IMM-uri. Partea patra se referă la recomandările Parlamentului. Sigur că ele au fost uh, avute în vedere și o parte din aceste recomandări se refereau la crearea unei platforme de cooperare pentru internaționalizarea afacerilor uh, europene. Această, uh, această platformă de cooperare va fi creată în prima jumătate a anului curent. De asemenea, în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea, uh, Uh, și coerența despre care vorbeam la început, uh, acestea uh, fac parte din rezoluția Parlamentului European și putem să ne asigurăm că ele vor fi avute în vedere. În momentul expirării programului um, instrumentului pentru țările industrializate, uh, care de fapt a expirat la sfârșitul anului trecut, uh, va exista un nou instrument de parteneriat pentru finanțare care va învăța din uh, lecțiile celui care tocmai s-a încheiat, mai ales în beneficiul IMM-urilor. Iată așadar răspunsul meu la întrebarea cu răspuns oral, formată de fapt din 5 mini-întrebări. Mulțumesc. Îi dau acum uh, cuvântul domnului Gaspari, trei minute. Doamnă președinte, stimate domnule comisar, grupul meu este întotdeauna dispus să ajute atunci când este vorba de a ajuta IMM-urile să aibă acces la piețe. Drept urmare, trebuie sprijinite astfel de inițiative ale Comisiei. Doresc să subliniez ideea acelor uh, market access teams, echipe pentru acces la piață, la piețe, care lucrează foarte bine. Dar după ce a venit următoarea propunere de a deschide piețele în țări precum China, India și Thailanda, um, de a, prin aceste centre, noi am impus totuși anumite condiții de exemplu, statele țintă trebuie să fie piețe importante pentru întreprinderi uh, europene, trebuie să se folosească informațiile existente, um, trebuie să se asigure că fondurile publice sunt cheltuite în mod eficient și, bineînțeles, trebuie evitate suprapunerile cu alte autorități. Și, doamnele, doamnelor și domnilor, eu cred că cele trei centre existente au fost lipsite de succes. Să luăm un exemplu din India. Ultimul raport de activitate care ne-a fost trimis în uh, pregătirea acestui, uh, acestei dispu- uh, dezbateri se referă la 17 uh, avantaje obținute. Dacă am înțeles bine, uh, 17 solicitări, mă scuzați, 17 solicitări de a avea acces la piață. În timp de 6 luni, 17 solicitări. Deci 2 milioane pe an buget, asta înseamnă că există pentru o cerere 50 de mii de euro costuri. Nu este uh, asta o utilizare eficientă a costurilor domnule comisar. Deci vă rog să puneți asta și pe agenda dumneavoastră. În China, um, solicitările sunt până la 100 pe luni. În Thailanda, domnule comisar, nu s-a reușit depășirea problemelor uh, statului. Deja la Bangkok uh, urmează să fie închis acest centru. Au fost acordate fonduri europene în valoare de 2 milioane de euro din între 2010 și până acum și sunt bani care au fost aruncați pe fereastră trebuie folosite la, la centrul din Thailanda nu au fost folosite experiențele din statele membre și bunele practici. mi se pare că Comisia nu vrea să-și corecteze greșelile. Nici măcar unul dintre cele trei uh, centre nu și-a uh, atins uh, scopul și mi se pare absurd să se creeze noi centre. Ar trebui

Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați domnule comisar, dragi colegi, cred că toată lumea este oarecum de acord cu acest subiect, toate grupurile politice. Cred că ar trebui să punem puțină ordine în acest subiect. Înțeleg că se consultă statele membre, că se încearcă punerea în valoare a structurilor existente. Însă, nu trebuie să ne plasăm prea mult în defensivă sau să tot încercăm să ne scuzăm, fiindcă coerența acestor centre din Asia nu este garantată. Am uh, fost acolo în vizită de mai multe ori în ultimii ani și am văzut cum funcționează sau cum nu funcționează lucrurile și vă mărturisesc că sunt uh, mă confrunt cu o oarecare perplexitate, pentru că unele uh, centre funcționează, altele nu. Cel din India costă 17 milioane de euro, cel din China 5, cel din Thailanda 2. Situațiile sunt foarte diferite de la un caz la altul. Nu e niciodată aceeași persoană responsabilă de coordonare între statele membre prezente sau, de exemplu, în Thailanda, acolo e și uh, vorba și de Norvegia și de uh, Elveția, ceea ce în altă parte nu este cazul. Sunt tot felul de inițiative în curs de desfășurare, centru din Vietnam, din Filipine uh, și așa mai departe. Dar ce avem de învățat până la urmă din această experiență? Uh, care să folosim în etapele următoare. E o serie întreagă de puncte de întrebare, care, de semne de întrebare, care nu, a fost, nu au fost eliminate, cum ar fi coerența în repartizarea resurselor. Știm cu adevărat ce sunt aceste structuri, uh, oare într-adevăr uh, companiile noastre au atâta de mare nevoie de ele, care sunt avantajele și cu ce preț, cum spunea domnul Caspari. Eu cred că dacă nu suntem atenți, afacerea va deveni una destul de mm, rușinoasă, ca să zic așa. Și s-ar putea să ne trezim dezamăgiți. În absența domnului Butikofer și a domnului Zaharil, are cuvântul domnul Pașca acum un minut. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, aj keď svojou organizáciou, štruktúrou... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, în ciuda faptului că aceste uh, centre sunt diferite în diferitele țări, consider că două lucruri au în comun. În primul rând, sunt cofinanțate de către Uniunea Europeană și, în al doilea rând, controlele independente au constatat rezultate foarte slabe la acestea. Având în vedere stagnarea economică generală, Uniunea Europeană nu își mai poate permite să mențină structuri ineficiente, structuri care de fapt nu pot sprijini și nu pot oferi sprijinul necesar IMM-urilor. Cred că ar trebui reevaluată finanțarea acestor centre uh, de afaceri. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Pașca. Domnul Ștasni acum. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, eu și grupul meu politic am susținut întotdeauna măsurile politice ce aveau ca scop îmbunătățirea competitivității societăților europene dincolo de piața europeană. Centrele europene de afaceri din Asia sunt unul dintre mijloacele care ajută la competitivitatea Uniunii Europene într-o piață globală în continuă schimbare. Prin urmare, ele trebuie să funcționeze și să opereze în modul cel mai eficient cu putință. Din păcate, unele evaluări recente au arătat că aceste inițiative nu s-au ridicat la nivelul standardelor care se așteptau de la ele. Aceste date aduc în discuție mai multe întrebări. Ne îngrijorează uh, faptul că nu știm dacă aceste inițiative au suficientă valoare adăugată pentru uh, companiile europene, dacă resursele s-au alocat cu atenție și dacă aceste inițiative au avut transparența necesară uh, Ehm, și dacă pot să continue uh, în, parțial din propriile venituri. Uh, știu că acesta este un proiect pe termen lung și trebuie depășite provocările inițiale. Centrele de afaceri din India, China și Thailanda au deja un succes măsurabil și cred că au potențialul de a uh, Uh, consolida interesul european comun, dar trebuie să ne asigurăm că Comisia se as- uh, face tot ce se poate pentru ca aceste centre să fie competitive și să aibă succes. Să ne asigurăm de asemenea că uh, societățile noastre au suficiente informații nu doar pentru a intra pe piața asiatică, ci și pentru a înflori pe ea. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul Ștasni. Are cuvântul doamna Köstinger. Două minute. Mulțumesc, doamnă președintă, stimate domnule comisar. Politica comună, comercială a Uniunii Europene constituie un pilon pentru politica externă și mizăm pe competitivitatea economiei europene și pe prestigiul IMM-urilor, pentru că activitatea IMM-urilor este extrem de valoroasă în ce privește crearea locurilor de muncă în interiorul Uniunii Europene. Și cred că pot afirma că grupul meu politic susține uh, un asemenea punct de vedere. Un uh, procent însemnat al uh, succesului IMM-urilor se referă la accesul fără bariere la piețe terțe pentru IMM-uri. Este important, tocmai de aceea, ca lacunele existente încă în ce privește șansa de acțiune pe piețe terțe să fie înlăturate. Este nevoie de know-how, de o mai bună finanțare, de uh, înțelegerea realităților uh, fiecarei piețe externe, pentru că trebuie să deții aceste informații pentru a te putea poziționa optim pe piață. Tocmai de aceea aceste centre de informare trebuie să funcționeze deosebit de eficient și nu ne putem permite uh, greșeli în acest domeniu. Um, trebuie să creăm șanse pentru exportul european. Întrebarea este dacă uh, banii nu ar putea fi folosiți poate mai bine în interiorul statelor membre pentru a optimiza exportul. Pentru că trebuie să existe rețele informaționale care să fie deosebit de eficiente, nu să creăm eventual structuri paralele. Sigur, trebuie să existe centre de informare externă europeană, dar ele să nu dubleze structuri existente deja, pentru că asta nu înseamnă decât o risipă a banilor. Noi trebuie să sprijinim, sigur, prezența IMM-urilor pe piețe terțe. Mulțumesc, doamne Costinger, o solicitare în cadrul procedurii CashCI, doamna McGuinness. Mulțumesc, doamne președinte, domnule comisar. Uh, mai devreme în această săptămână am discutat despre faptul că la următorul Consiliu trebuie să ne concentrăm pe locuri de muncă și creștere. Și aceste centre de afaceri ar trebui să joace un rol aici. Însă, după cum spunea și domnul Caspari, sunt unele probleme care trebuie bine evaluate. Întrebarea mea este următoarea. Dacă conceptul este unul, unul bun atunci care este, problem, care, care este problema? Este structurală? Ține de uh, gestiune, de management? Ce, ce se întâmplă și cum putem remedia situația? Pentru că mi se pare că IMM-urile nu sunt în cea mai bună poziție să meargă într-o țară pur și simplu și să își facă uh, relații de afaceri. Apoi, Uh, mă interesează de asemenea cum funcționează uh, centrele pe care le dețin statele membre. Uh, se împiedică unele pe altele sau pot, putem crește, putem lua exemplu? Un lucru este cert, avem nevoie de oportunități de afaceri în interiorul și în afara Uniunii Europene. Domnule comisar, spune doamna președinte, aveți cuvântul. Thank you, Mulțumesc, am să fiu foarte subțin, doamnă președinte. Ascultându-l pe domnul Moreira uh, și pe domnul Caspari și pe ceilalți intervenienți, am uh, încăpătat încredere cu privire la faptul că avem nevoie de încă un exercițiu de screening pentru performanța acestor centre de afaceri. Nimeni uh, nu le neagă raționamentul existenței, dar este evident că intervențiile noastre au subliniat disfuncționalitățile. În ceea ce privește uh, analiza cost-beneficii, cred că ea este necesară și mai mult decât oricine eu sunt conștient de constrângerile bugetului european. Prin urmare, mai mult decât oricine sunt dedicat uh, utilizării cât se poate de eficiente a uh, banilor contribuabililor. Și acesta este mesajul dumneavoastră, pen, meu pentru dumneavoastră. Deci vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc, domnule comisar. Am încheiat dezbaterea pe acest subiect și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea comună pentru pescuit cu o întrebare de sol- cu solicitare de răspuns oral, de fapt două, adresate comisiei. Dau mai întâi cuvântul domnului Gallagher, 5 minute. Mulțumesc. Ah, domnul Gallagher nu este aici.